Mulțumesc, domnule președinte. Odată cu mandatul pentru trilog, trilog, procedura de buget a intrat într-o fază mai concretă. Faza în care autoritățile care se ocupă de buget încep discuția, negocierile care pot duce la rezultate utile, importante. De aceea, sper în primul rând că acest trialog va fi o ocazie care nu va fi pierdută, se va profita de ea. Trebuie să abordăm această procedură cu mult realism. În acest moment, statele membre aplică politici dificile de consolidare bugetară. Și aceste politici trebuie să se echilibreze în același timp cu nevoia de a lupta împotriva crizei uh, și de a relansa economia și investițiile. Tocmai de aceea, acum, bugetul european, capacitatea sa majoră, unică, de a oferi valoare adăugată cheltuielilor, investițiilor, resurselor, poate și trebuie cu siguranță să joace un rol fundamental. Un rol fundamental care devine determinant din perspectiva strategiei 2020. Aceasta a fost pusă încă de la început de acest Parlament, de la începutul discuției privind bugetul, pe o poziție centrală. Bugetul pentru 2012 trebuie să fie un prim pas de punere în practică concretă a acestei strategii, tocmai pentru a relansa Uniunea Europeană. Și în acest sens, uh, dimensiunea financiară a strategiei 2020 aduce în prim plan și pune în joc credibilitatea noastră. Nu putem pune în practică o strategie atât de ambițioasă fără a o lansa imediat, tocmai în momentul în care, ca instrument de relansare al economiei, este absolut crucială. Iată că coerența, credibilitatea, strategia ambițioasă 2020 devin factori determinanți, fundamental pentru a asigura în Uniunea Europeană această stabilitate despre care avem nevoie astăzi și pentru moneda noastră unică. Mai sunt și alte elemente politici Noi, uh, în momentul în care în zona Mării Mediterane mai multe state desfășoară pro, uh, procese democratice și Uniunea Europeană acum poate cu adevărat să aibă un rol important și să își reaproprieze un rol de lider. Trebuie, bineînțeles, în același timp să facem și previziuni pe anul următor. Instrumentul bugetar trebuie să funcționeze de-a lungul întregului an și, în acest uh, sens, nu trebuie doar uh, să se prevadă cheltuielile pentru anul următor, ci și executarea bugetului anului în curs. Coerența, credibilitatea, folosirea în mod hotărât, fără incertitudini, al bugetului european ca instrument fundamental pentru a lupta împotriva crizei și pentru a contrabalansa politicile de consolidare bugetară ale statelor membre. Iată, aspecte care trebuie să ne preocupe și să ne redea un rol fundamental în securitatea economică a Uniunii Europene. Și mai ales, și aceasta este principala mea preocupare, ne invită să profităm de trialog care trebuie să fie cu adevărat o ocazie de a discuta în mod concret și util care să ne permită în acest an să avem o viziune comună asupra alegerilor pe care le vom face în legătură cu bugetul. Cred că această imagine comună trebuie să regățească cu, um, ca semnal al capacității noastre de a colabora în Uniunea Europeană. Acum este mai important ca niciodată acest lucru. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Balzani. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul comisar Lewandowski. President, Mrs. Domnule președinte, doamnă raportor, eu sunt astăzi aici pentru a asculta opiniile dumneavoastră pe marginea proiectului de buget prezentat de comisie și pe marginea mandatului pentru trialog. Avem în față uh, o muncă foarte importantă și sperăm că la trialogul care este programat vom avea ocazia să discutăm de asemenea și punctele de interes ale Parlamentului European. Însă, un lucru este foarte clar și a reieșit și din prezentarea doamnei raportor, că în situația destul de neobișnuită în care ne aflăm, elaborarea și negocierea bugetului pentru 2012 nu poate să se desfășoare ca în, trecut, ca în trecut. E nevoie de un echilibru între consolidarea finanțelor publice pe de o parte și investiții care să ducă la locuri de muncă pe de altă parte. Acest echilibru este esențial și cred că reiese și în proiectul nostru de buget. Pe de o parte, contribuțiile sunt necesare și în perioada de criză pentru că e necesar să facem investiții pentru a consolida economia fragilă europeană. De asemenea, am îmbunătățit în mod clar prioritățile din strategia Europa 2020. În estimările noastre reprezintă 62,6 miliarde, adică 43,5% din bugetul total. Am îmbunătățit de asemenea cheltuielile legate de tratatul de la Lisabona, care cred cresc cu 4%. Și aceasta este prima parte a răspunsului nostru în fața situației actuale. Cea de-a doua parte este o abordare riguroasă a administrației, creștere zero pentru comisie și ceea ce numim priorități negative. O evaluare foarte, foarte riguroasă a programelor, dacă ele funcționează sau nu și pe baza performanțelor în anumite domenii, am înscris în buget cheltuieli sub perioada de programare pentru 2012. Proiectul de buget pe 2012 se află cu 9 miliarde sub plafonul fixat în cadrul financiar multianual pentru anul 2012. Acest lucru, sigur, nu este suficient să elaborăm noi proiectul de buget, ci trebuie să răspundem la toate evoluțiile globale, să ne gândim la ce se întâmplă în sudul Mediteranei. De aceea am fost de acord că vom elabora o scrisoare rectificativă, numărul 1, la bugetul pe 2012, pentru a îmbunătăți răspunsul bugetar la provocările vecinătății, mai ales cea din uh, uh vecinătatea sudică, scrisoare care va aduce mai mult de 1 miliard 300 de milioane de euro pentru perioada 2000 până în 2014. Pentru anul viitor avem de gând să mobilizăm mai mult de 500 de milioane de euro pentru vecinătatea uh, um, sudică, în marja, uh, în marja rubricii 4, plus cheltuieli administrative de 153 de milioane de euro. Plățile ar trebui să crească cu 4,9%, dar acest lucru se face pentru a achita obligațiile juridice care cresc în perspectivele financiare uh, și aici trebuie să repet încă o dată, 8,8 miliarde mai puțin decât plafonul pentru 2012. Um, unde cresc cheltuielile? La cercetare și dezvoltare, la coeziune, care coeziune este în mișcare pentru că avem programe eligibile care sunt încheiate și trebuie să plătim, uh, să achităm notele statelor membre. Însă, în general, și în cazul coeziunii, suntem sub uh, perioada fixată, preconizată de către statele membre pentru 2012. Eu nu mă aștept ca discuțiile cu Consiliul să fie uh, ușoare pe viitor, dată fiind experiența bugetară din 2011, și avem nevoie de susținerea Parlamentului European pentru a avea un buget rezonabil pentru anul viitor ținând minte consolidarea pe de-o parte și contribuția la creștere pe de altă parte. Și sper că în acest an procedura bugetară se va desfășura într-o manieră mai facilă și cu mai puține emoții decât uh, în 2011. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Are acum cuvântul în numele Comisiei pentru Afaceri Externe. Doamna Muniz, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia ne spune că bugetul pe 2012 trebuie să își limiteze creșterea la strictul necesar pentru a se respecta angajamentele juridice ale Uniunii, ceea ce înseamnă că vom paraliza Uniunea Europeană. Grupul meu nu este de acord. Noi credem în Europa, credem în politicile europene și trebuie să le finanțăm. Uniunea Europeană nu este doar o cheltuială suplimentară față de politicile naționale. Raportoarea a spus foarte bine că bugetul trebuie să se axeze pe realizarea strategiei 2020, competitivitate și ocupare. Însă, acest lucru nu trebuie să uh, ne lase să uităm cât de subfinanțată este acțiunea externă a Uniunii Europene dorim ca Uniunea Europeană să joace rolul pe scena mondială. Această creștere de 2,9% abia acoperă inflația. În uh, acest context va fi foarte greu să respectăm dorința noastră de a, de a contribui la pace și dezvoltare în lume și implementarea drepturilor omului. Am să vă prezint câteva preocupări ale AFET, politica de vecinătate și elementul său mediteranean Cred că această politică trebuie să apară în buget. De asemenea, Palestina, procesul de pace în Orientul Mijlociu. Această propunere are un buget redus cu 100 de milioane de euro. Orientul apropiat mi se pare un subiect foarte delicat, iar uh, activitatea Uniunii Europene acolo este suficient de importantă ca să fie justificate uh, creșterile bugetare. În fiecare an, Comisia ne pre prezintă reduceri care apoi sunt renegociate și uh, crescute din nou. Cred că bazinul mediteranean, domnule președinte, e suficient de important ca să dăm importanța acestei regiuni. Aș trece acum la America Latină. Dacă analizăm fondurile pentru America Latină, constatăm că mai multe state ar putea beneficia de uh, ICI+. În ceea ce privește Domnule președinte, este o problemă cu temeiul juridic al acestui instrument. Mai sunt și instrumente bilaterale și de asemenea posibilitatea de a utiliza cât mai flexibil acest buget. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Muniz. În numele Comisiei de Control Bugetar are cuvântul un minut domnul Ceați Domnule președinte, din punctul de vedere al controlului bugetar, trebuie să vă spun că foarte adesea se spune că în cheltuielile uh, Uniunii Europene nu uh, se fac, nu se face o gestiune riguroasă. Și cine greșește? Sunt statele membre, pentru că în 80% din cazuri ele gestionează fondurile. Să ne aducem aminte uh, cum domnul Cameron a venit și ne-a spus nu trebuie să mai cereți bani, trebuie în primul rând să vă îngrijiți ca banii să fie mai bine cheltuiți. Dar cine a fost țara care a făcut cel mai mari, cele mai multe erori în 2010? Tocmai Marea Britanie. I s-au suspendat plăți pentru 2010. De ce? Pentru că regulile sunt prea complicate. De aceea vreau să rog colegii și mai ales Comisia ca împreună cu statele membre să luptăm pentru niște reguli mai simple, pentru niște sisteme de control mai riguroase și pentru noi elemente, de exemplu, în politica de cercetare, atunci când introduceți o recompensă, un premiu pentru un proiect inovator deosebit de reușit, atunci e foarte ușor să supraveghezi. La fel în politica de coeziune. Uh, Trebuie să uh, folosim fondurile care să aibă un efect de pârghie. Avem foarte multe posibilități să îmbunătățim lucrurile. Haideți să, le, haideți să o facem. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Marcachis. Pentru Comisia de Ocupare are cuvântul un minut, doamna Beres. President. Domnule președinte, domnule comisar, prioritățile definite de Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale pornesc de la o constatare alarmantă. Criza economică, financiară și socială continuă. 23 de milioane de persoane sunt șomeri, dintre care 5,2 milioane de tineri. În rezoluția privind linie directoare politica de ocupare a țărilor membre, Parlamentul a cerut Consiliului European să nu consideră ocuparea ca fiind o chestiune secundară în momentul în care examinează recomandarea Comisiei privind uh, evaluările anuale ale creșterii și uh, pentru rectificare bugetară. Această exigență trebuie să se traducă în buget prin sprijinirea celor cinci obiective majore ale strategiei 2020 și mai ales prin creșterea nivelului de ocupare, reducerea numărului persoanelor atinse sau uh, care riscă să se confrunte cu sărăcia și um, excluziunea socială. E nevoie de compatibilitate, complementaritate între bugetul Uniunii Europene și cel al statelor membre. Mulțumim doamnei raportor Francesca Balzani pentru că știm cât de mult sprijină în cadrul trialogului orientările Comisiei pentru Ocupare. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Beres. În numele Comisiei pentru Dezvoltare Regională are cuvântul un minut domnul Surian. Köszönöm a szót, elnök úr! Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei de Dezvoltare Regională vreau să spun că am discutat propunerea și o putem susține. Credem că a fost redactată foarte atent pentru a ne pregăti pentru trilog și de asemenea pentru întreaga procedură bugetară. Pentru Comisia de Dezvoltare Regională, subiectul cheie este finanțarea politicii de coeziune și am dorit să subliniem că în ciclul bugetar de șapte ani s-a ajuns acum într-un moment în care statele membre solicită reduceri pot, mă scuzați, să absorbă sume din ce în ce mai mari și să cheltuiască banii cât mai mult. În țara mea, situația este după cum urmează. În, anul trecu- în cursul anului trecut s-au cheltuit de trei ori mai multe fonduri decât în anii anteriori, ceea ce arată accelerarea cheltuielilor. Sigur că sunt și motive interne aici, însă există tendințe similare și în alte state membre. Sperăm că această politică se va bucura de susținere. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru Comisia Agri. Un minut, domnul Capulas Santos președinte. La capitolul doi, PAC, sunt două întrebări uh, absolut esențiale. În primul rând, primul pilon, nu sunt probleme mari acolo. 90% din uh, cheltuieli merg acolo și sunt uh, aplicate aproape 100%. În 2012 vom plăti aproximativ 13% din costurile de extindere. În al doilea pilon, din nou, nu sunt probleme speciale, pentru că transferurile s-au schimbat, ceea ce ne permite să avem o perioadă de coordonare pentru ca, um, pentru a identifica statele membre care au anumite dificultăți specifice cea de-a treia întrebare este cea mai importantă, care se referă la probleme specifice, distribuția fructelor uh, în școli și susținerea persoanelor defavorizate. Cred că toată lumea este de acord că aceste programe vor fi reduse. Însă eu cred că ar trebui să mobilizăm mai mulți bani pentru astfel de acțiuni și să-i distribuim prin mecanisme de intervenție, pentru că trecem acum printr-o perioadă de criză severă, e nevoie de solidaritate. Solidaritatea nu trebuie să rămână doar un cuvânt, o prioritate politică, ci solidaritatea trebuie să ține de conștiința noastră și trebuie să ne asigurăm că și cei mai defavorizați sunt uh, susținuți. Mulțumesc pentru Comisia de Afaceri Economice și Monetare. Are cuvântul un minut, domnul Ludvigson. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia noastră ar dori să sublinieze trei priorități. În primul rând, e nevoie de o nouă autoritate de control în domeniul financiar la nivel european, care să fie finanțată din buget. Acest lucru este esențial pentru stabilitatea piețelor financiare. Printre aceste noi sarcini, trebuie de asemenea să promovăm cercetarea Planificarea în cadrul organigramei trebuie să fie adaptată și pachetul de guvernanță economică trebuie să fie gestionat în mod eficient încă de la începutul perioadei sale de punere în aplicare. Și, în al treilea rând, trebuie să existe o marjă de manevră la nivel bugetar pentru a îmbunătăți statisticile bugetare. Lipsa de statistici poate fi chiar o cauza crizei, să nu uităm acest lucru. Mulțumim, domnule Ludvigson. Acum, pentru Comisia ITRE, are cuvântul un minut domnul Butikofer. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule comisar, doamnă raportor. Doresc, în primul rând, să îi mulțumesc în numele comisiei noastre, raportoarei, pentru eforturile și pentru colaborarea foarte intensă și foarte constructivă. De fapt, dă un exemplu foarte bun, doamna raportor. Domnule comisar, a spus că nu putem să lăsăm lucrurile așa cum, să facem lucrurile așa cum o făceam în trecut. E adevărat acest lucru, însă trebuie să spunem că dacă ne uităm la prioritățile din domeniul energiei din strategia Europa 2020, atunci avem senzația că Comisia tinde tocmai să facă lucrurile în, în stil business as usual, pentru că prioritatea nu este finanțată suficient. Mai mult se fac chiar reduceri în domenii importante, în politica energetică, ceea ce nu se poate face. Americanii spun că trebuie să îți pui banii acolo unde, uh, în ceea ce spui. Adică să și faci, nu doar să spui. Și, din păcate, proiectul de buget nu face acest lucru. În al doilea rând, noi în Comisia pentru Industrie vrem să ne asigurăm că explozia costurilor în proiectele mari ca ITER și Galileo nu uh, mănâncă bucăți mari din uh, bugetul pentru cercetare și ne-am bucura dacă și dumneavoastră ați fi de acord cu noi. Și, nu în ultimul rând, IMM-urile. Dorim ca acestea să aibă acces la instrumente de cercetare și de inovare și la instrumente de finanțare inovatoare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Butikofer, pentru Comisia de Libertăți Civile. Un minut, doamna Keller. Mulțumesc. Comisia Libe salută extinderea spațiului de libertate, securitate și justiție. Și credem de asemenea că pentru înainte de a introduce noi programe, ar trebui ca programele actuale să fie evaluate și concluziile evaluării să fie folosite ca bază pentru noile programe. Astfel, se vor crea sinergii și se vor evita repetările și ne vom asigura că tot ce facem la nivelul Uniunii Europene are plus valoare. Comisia Libe crede că trebuie să examinăm ce se întâmplă în jur chiar acum și trebuie să ne ameliorăm capacitățile de, cheltuială, de cheltuire în domeniul integrării romilor, de exemplu. Toate agențiile noastre trebuie să poată îndeplini sarcinile pe care li le alocăm acum. În ultimul rând, și cred că aici suntem de acord cu Comisia, o mare parte din bugetul SIS-2 trebuie să fie trecută în rezervă pentru că nu se constată rezultate și de asemenea uh, cheltuielile pentru personal trebuie să fie trecute în rezervă în caz că nu uh, constatăm uh, rezultate concrete ale acestor proiecte. Vă mulțumesc! Mulțumesc, nu îl văd pe domnul Saudargas. Are cuvântul un minut din partea Comisiei pentru Drepturile Femeii, doamna Matera. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, contextul economic și financiar dificil din Uniunea Europeană a subliniat slăbiciunile statelor membre care luptă pentru a ieși din criza datoriilor statelor suverane. Au scăzut mult intervențiile publice, investițiile publice în sector cheie pentru relansarea ocupării și creșterii în strategia 2020, care este în centrul proiectului de buget 2012, propune o cale de ieșire din acest uh, cerc vicios. Comisia a dat dovadă de responsabilitate um, pentru uh, cheltuielile pentru 2012, dar în, în calitate de raportor pentru Comisia FAM observ că au, au crescut foarte puțin finanțările pentru programe cum ar fi Progres, uh, cu inițiative importante în favoarea tinerilor, lupte împotriva sărăciei și egalității de gen și programul DAFNE pentru politici de a lupta, pentru a lupta împotriva violenței împotriva femeilor. De aceea cred că este necesar ca bugetul pentru 2012 să fie capabil să răspundă mai concret la provocările pe care le, cu care se confruntă Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Matera. Au cuvântul acum oratorii în numele grupurilor politice, în numele PPE. Mai întâi are cuvântul domnul Lavia. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, ceea ce trebuie să facă cele trei instituții implicate în procedura de buget nu e un lucru ușor. Trebuie să um, stabilească un nivel de resurse care să țină cont Uh, de angajamentele de anii precedenți și de provocările care se, trebuie să se confrunte Uniunea Europeană pentru a găsi un punct de echilibru între exigențele de creștere și dezvoltare și conștientizarea necesității unei austerități responsabile. Astăzi, Parlamentul va vota acest document important care este mandatul pentru negocierile cu Consiliul. PPE-ul a dorit să îmbunătățească documentul doamnei raportor Barzani, căreia, bineînțeles, îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut și dorim să continuăm să subliniem necesitatea de a dispune de resurse adecvate pentru a finanța obiectivele strategiei 2020, care este în centrul bugetului 2012. Să nu uităm rolul cheie a bugetului european ca posibilitate de recuperare, de, cre- de, de re- ajungere la creștere economică în statele membre. Trebuie să se promoveze dezvoltarea, creșterea, ocuparea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Iată care sunt preocupările noastre prioritățile noastre. Investițiile în aceste sectoare este singura modalitate de a scoate Uniunea Europeană din criză. Sprijin conceptul valorii adăugate europene. Această valoare adăugată trebuie să se realizeze prin buget și programare financiară. Vorbim, am vorbit puțin și despre surplus. Sunt pentru ideea ca fondurile necheltuite să rămână la bugetul Uniunii Europene, dar începând din următorul cadru financiar plurianual, pentru că deocamdată nu există un temei juridic care să permită Uniunii să păstreze aceste fonduri. Același lucru este valabil și pentru amenzi sau dobânzi. Trebuie să evităm să se repete ce s-a întâmplat în decembrie anul trecut. Încă de la tri trilogul din iulie trebuie să încercăm să ajungem la o poziție de echilibru cu statele membre, fără a renunța la finanțările necesare pentru politicile strategice și prioritățile acțiunii europene, care sunt indispensabile pentru adevărata relansare a Uniunii și pentru cei 500 de milioane de cetățeni europeni. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule Lavia. Are cuvântul acum în numele socialiștilor. Tocmai a sosit un minut și jumătate doamna Herzog. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai am ajuns la timp pentru a ura uh, bun venit tuturor. Bugetul pentru anul 2012 este fratele mai mic al pachetului de guvernanță economică, pentru că obiectivele sunt aceleași. Crearea condițiilor pentru echilibre financiare și economice, creșterea competitivității, creșterea locurilor de muncă, utilizând bu instrumentele bugetare necesare. Avem nevoie de rezultate, avem nevoie de locuri de muncă, de creștere, avem nevoie de o politică industrială adecvată, avem nevoie, în alte cu, cu alte cuvinte, de o economie europeană puternică. Nu putem să sperăm să crească PIB-ul în condițiile în care ne aflăm acum. Un euro slăbit și instabil și nu ne putem aștepta ca economiile statelor membre să se descurce mai bine și contribuțiile bazate pe PIB să crească. Uniunea Europeană trebuie să um, vizeze în primul rând cetățenii și am elaborat deja obiectivele, trebuie să punem acum în aplicare strategia Europa 2020. Europa trebuie să rămână trebuie să rămână lider în uh, zonă și avem nevoie de o nouă revoluție industrială, iar bugetul pentru anul 2012 trebuie să fie o parte a strategiei Europa 2020. Vorbim aici despre cel de-al doilea an din acest uh, program pe 10 ani și nu putem să spunem că ne vom ocupa de obiective mai târziu în decursul celor 10 ani. Nu putem să le spunem cetățenilor europeni că acum vom reduce bugetele. Bugetul pentru anul 2012 și 2013 uh, și programul cadru de cercetare trebuie să servească aceste obiective. Mulțumesc, domnul Haglund, pentru liberali. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să-i mulțumesc raportoarei noastre pentru munca sa excelentă și mă bucură faptul că strategia 2020 reprezintă firul roșu în acest raport. Este vorba de o strategie de viitor, în cadrul căreia trebuie să se înscrie și noul uh, cadru financiar multianual. Cred că bugetul pentru 2013 va fi vital în acest sens. Procesul pe care l-am început odată cu bugetul 2011 este unul lung și anevoios. Am uh, reușit foarte greu să ne punem de acord cu Consiliul European și, din păcate, există anumite sporiri pe care le propune Comisia în bugetul 2012, pe care le regretăm. Considerăm că acestea merg prea departe. Cred că ar trebui să se sporească mai mult eficiența bugetului înainte de a se mări cifrele. Este singurul mod de a avea succes în acest proces. Aș dori să mai subliniez că în fiecare an, în anumite sectoare, se constată creșterea bugetelor și apoi excedentul se Uh, revine la buget. Ar trebui să facem o bugetizare mai atentă ca să evităm astfel de situații. Este esențial să fim atenți la realitatea economică din Europa. Bugetul nu trebuie să fie atât de mare pe cum speră Comisia. Este cât se poate de clar că nu ne putem mulțumi cu o creștere zero, e adevărat, dar poate că ar fi nevoie de o mai bună restabilire a priorităților și cred că grupul nostru trebuie să-și asume răspunderea, însă numai în cazul unui buget responsabil. Mulțumesc pentru ECR, un minut și jumătate, domnul Bocroș. Grecia practic a dat faliment. Trebuie să recunoaștem acest lucru cât mai repede. Instituțiile europene nu reușesc să înțeleagă natura problemei. Nu este o criză de lichidități, ci o criză de solvență care reflectă lipsa de competitivitate internațională a Greciei. Mai multe datorii pentru contribuabilii greci uh, nu folosește la nimic, din potrivă este contrapozitiv. O parte dintre datorii trebuie să fie anulate și absorbite de creditor, dar și de public. O parte din băncile Greciei trebuie recapitalizate. Multe țări au cumpărat multe obligațiuni ale statului grec și Banca Centrală Europeană, care a cumpărat mult din aceste obligațiuni și a injectat mult capital, este acum în capcană. În principiu, uh, Banca Centrală trebuie să fie uh, independentă, să nu cumpere datoriile publice ale statelor uh, membre. Este evident că este aici un conflict de interese și zona euro suferă consecințele. În acest context, trebuie să reevaluăm bugetul pentru 2012. Este o iluzie să ne așteptăm ca contribuțiile statelor membre să crească vreun pic pentru la anul, având în vedere cât de mare este povara asupra contribuabililor. Scrisoarea președinților și primul ministrilor celor cinci uh, țări solide și solvente nu trebuie uitată. Experiența negocierilor dificile și eșecului frustrant al Parlamentului European de anul trecut trebuie să, fie, uh, să nu fie uitat pentru că trebuie să ne prevină legătura cu ce se poate întâmpla. Parlamentul trebuie să fie mai modest și mai realist. Dacă dorește să rămână relevant, având în vedere provocările majore cu care se confruntă Uniunea pe viitor. Vă mulțumim, domnule Bocros, în numele verzilor. Are cuvântul acum un minut doamna Triple. Eh, domnule președinte, stimați colegi, stimați colegi, domnule comisar, în primul rând vreau să susțin ceea ce a spus domnul comisar Lewandowski, și anume, în vremuri de criză, trebuie să găsim un echilibru bun între necesitatea de a face economii, de a utiliza bine fondurile, a necesitatea austerității și, în același timp, creșterea capacității investiționale, astfel încât economiile noastre să nu se atrofieze complet. Eu sunt de acord cu acest principiu de bază și acesta trebuie să fie, de fapt, măsura, aceasta trebuie să fie măsura bugetului nostru. Întrebarea este, oare această pretenție formulată corect de domnul comisar se găsește, se regăsește și în proiectul de buget? Și aici aș avea niște puncte critice de menționat. Să ne gândim la proiectul ITER, în momentul în care vedem ce se întâmplă, ne dăm seama că e unul dintre proiectele care au cea mai mare creștere a fondurilor, 740 de milioane de euro. Oare acesta este simbolul cel bun în aceste vremuri în care există alte proiecte de cercetare uh, cărora uh, li se iau fondurile, cum ar fi proiectele pentru energiile regenerabile și politica climatică este oare într-adevăr o prioritate pentru, că, pentru Comisia Europeană? Pentru că este foarte clar că pentru Comisie ITER este un proiect prioritar, ceea ce este un semnal greșit pentru noi și de aceea noi nu putem să susținem acest mandat de negociere, cu toate că el conține multe elemente bune. Mulțumesc, doamnă Trupel. Acum, pentru Stânga Unită Europeană și Stânga Verde Nordică, un minut, domnul Portaș. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu este de acord cu mandatul pentru negocieri care va fi adoptat astăzi. Vreau să subliniez un problem politic care, o problemă politică care nu se regăsește în document. E vorba de situația Greciei, dar și situația țării mele, Portugalia. Din prisma declarațiilor recente ale lui Jean-Claude Juncker, aceste două țări vor fi acum supuse unor cicluri infernale ale politicilor de salvare. Uh, acest infern al, al, infern al are consecințe clare asupra scăderii investițiilor publice și creării de locuri de muncă. Este indispensabil ca în 2012 și 2013 ca Uniunea Europeană să fie capabilă să promoveze o politică de finanțare de la fondurile structurale pentru aceste țări nu uh, doar prin finanțare, ci și prin condiții specifice pentru a reduce cofinanțarea, deci a coparticipării naționale la finanțările pentru a crea locuri de muncă și uh, pentru a face investiții productive. Este determinant acest lucru pentru următorii 10 ani. Mulțumesc! Acum, în numele EFD, are cuvântul doamna Andreasen. Mulțumesc, domnule președinte! Noi dezbatem aici despre cum uh, poate Grecia să fie salvată de la faliment, un faliment care ar putea crea tulburări economice și financiare în lumea întreagă. Și în același timp cerem să se crească bugetul pentru anul viitor cu cel puțin 5%. Asta este total uh, irresponsabil în ochii contribuabililor și nu sporește credibilitatea instituțiilor europene. Nu bugetul european ne-a scos din criză și nici nu ne va scoate. Sunt domenii în care știm cu toții că nu putem uh, uh reduce cheltuielile, însă proiectele unde au fost nereguli trebuie întrerupte și la fel și cele care au dus la uh, nedreptățirea cetățenilor. Uh, Parlamentul ar trebui să voteze pentru reducerea bugetului pentru 2012. Dacă nu se face așa, cetățenii care sunt deja nemulțumiți vor trebui să se bazeze pe șefii de state ca să îi apere. Mulțumesc. Din partea neafiliaților, un minut, domnul Hartong. Domnule președinte, discutăm astăzi bugetul european pentru anul 2012 și, sigur, suntem în mod ferm împotriva acestei creșteri de aproape 5% a bugetului european, această creștere care se propune de către Comisie. De fapt, de ce vorbim? De pomparea unor fonduri suplimentare în niște proiecte europene care nu fac decât să mănânce banii contribuabililor. 1,3 miliarde de euro pentru proiectul ITER e cel mai rău exemplu ale acestor uh, acțiuni în, uh, sunt atât de multe alte domenii care pierd bani. Este vorba de o lipsă de viziune. Fiecare stat membru are un buget pentru anul 2012. Și oare guvernul din țările de jos guvernul din țările de jos ar trebui să-și folosească dreptul de a nu aproba bugetul decât dacă acesta uh, prezintă o creștere zero, pentru că asta a cerut guvernul meu. Uh, fac apel țărilor de jos și altor țări europene să-și utilizeze dreptul de veto. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Gariga. Două minute. Președinte, comisarul Lewandowski suele decir... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Lewandowski, domnul comisar Lewandowski este întotdeauna rezonabil, așa că sprijinim. Discutăm aici despre mandatul pentru trialog. Acesta este și mai important decât în alți ani. În acest exercițiu bugetar 2012 vom evoca următoarele perspective financiare. Și practic, în concilierea și trialogul de anul trecut, acestea au fost în, au fost soldate cu un eșec după negocierile din noiembrie. Sperăm că de anul acesta celelalte instituții vor fi mai dispuse să se ajungă la un consens decât anul trecut. Doamna Balțani a propus un mandat foarte rezonabil, după părerea mea, reunind toate condițiile care trebuie evocate și negociate dar insist asupra importanței strategiei UE 2020 de evaluare cantitativă a bugetelor, folosirea creditelor neangajate, securitatea și credibilitatea bugetului, toate aceste aspecte se regăsesc în proiectul de raport al doamnei Balzani și trebuie incluse negocieri la următoarele perspective financiare. Iată de ce acest trilog, trilog trebuie să fie încurunat cu succes pentru că rezultatul exercițiului bugetar pentru 2012 va depinde în mare parte de succesul negocierilor între instituții pentru următoarele perspective financiare. Subliniem mai ales solicitarea Comisiei Europene, care cere creșterea creditelor pentru buget cu 4,9%. Este suficient uh, să vedem cât de greu funcționează instrumentul de solidaritate, de exemplu, pentru a înțelege că această creștere a bugetului este necesară. Mulțumesc, are cuvântul doamna Grolie. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru calitatea textului ce va forma mandatul nostru pentru trilog, care arăta, arată cât de important este să mobilizăm bugetele anuale pentru strategia 2020 coerent cu semestrul european. Însă procesul va fi unul dificil. Comisia dorește să prezinte un uh, buget redus și să respecte nevoile statelor membre lăsându-le deoparte pe cele exprimate de cetățeni. De exemplu, uh, reducerea programului de uh, asistență alimentară pentru cetățenii defavorizați. Ca și dumneavoastră am aflat din presă că Comisia Europeană intenționează să reducă drastic fondul destinat acestui program care va trece doar la, uh, la 113 milioane anul viitor. Actualmente, Uniunea Europeană cheltuiește un euro pe cetățean în fiecare an pentru a apăra dreptul la alimentație. Reducerea acestui euro simbolic în numele egoismului național este un exemplu de faliment moral și politic al Europei. Se spune că uh, o, o societate este cu atât mai umană cu cât acordă mai multă atenție membrilor săi celor mai fragili. Uh, Iată uh, însă că a fost suficient un pretext juridic ca să se uh, desfințeze sau să se reducă acest program de asistență alimentară. Europa își bate joc de cetățenii europeni și de cei care îi uh, reprezintă, anunțând în aprilie niște sume pe care le reduce de patru ori după câteva luni. Sper, domnule comisar, că veți auzi aceste obiective politice exprimate aici și dorințele exprimate în mandatul de trilog. Mulțumesc, doamnă Grălie. Un minut acum, doamna Jensen. Doamna Jensen nu este în sală. Atunci... Atunci are cuvântul domnul Ellis. Un minut. Mulțumesc, sunteți foarte generos. Domnule președinte, aș dori să uh, o felicit pe raportoare. Are o sarcină foarte dificilă de făcut uh, în aceste circunstanțe în care avem ambițiile în strategia Europa 2020. Sunt puțini care nu sunt de acord că trebuie finanțate diverse proiecte. Problema reală este cum să finanțeze aceste ambiții în, aceste, în această situație foarte dificilă pe care o vedem în discuțiile Consiliului European, European pe marginea monedei euro, așa cum a spus colegul meu, domnul Bocroș. În grupul nostru considerăm că trebuie să ne focalizăm atenția asupra randamentului banilor. Deci să vedem care sunt domeniile din buget unde putem să facem reduceri. Comisia, de exemplu, a propus o creștere zero la administ- cheltuielile administrative, poate sunt și alte domenii și Uh, trebuie să ne focalizăm asupra uh, identificării acestor domenii și în toamnă ar trebui să evaluăm uh, situația foarte serios. Noi am adresat 60 de întrebări comisiei pentru a vedea unde implementarea fondurilor este greșită. Și sigur că dacă nu, trebuie să fim foarte cinici, vom ajunge la situația în care vom plăti banii, dar nu vom obține niciun fel de randament. Mulțumesc, care acum cuvântul un minut, doamna Vertman. Mulțumesc. Proiectul de, la, de buget pentru anul 2012 leagă uh, procedura bugetară de obiectivele strategiei Europa 2020. Acest lucru este salutar. Două puncte. Tineretul în Europa. În Europa, șomajul în rândul tinerilor este foarte, foarte mare, 20%, păi, uh, chiar 40% în Spania. Sunt cifre care ne înfricoșează. Uh, de ce de ce e nevoie ca tinerii să iasă tot mai mult în stradă? De ce se vorbește tot mai mult de o generație pierdută? Trebuie să facem mult mai multe pentru tineri. Strategia Europa 2020, conform Comisiei, în acest buget, 43,5% din buget sunt meniți pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. De aceea, eu fac apel la Comisie ca în procedura bugetară actuală să ofere mai multe posibilități pentru uh, transferuri pentru uh, obiective uh, pe termen lung. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Vertman. Are acum cuvântul, un minut și jumătate, domnul Von. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții, cred, că bugetul și, um, trilogul, din acest an vor fi foarte dificile. De aceea Parlamentul trebuie să spună clar care sunt prioritățile și să fie gata să lupte pentru ele. Altfel spus, trebuie să fim pregătiți să negociem realocarea resurselor pentru prioritățile eh, noastre. Acestea trebuie să fie politicile care promovează creșterea și crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană, mai ales în momentul în care statele membre își reduc cheltuielile de la bugete. De exemplu, politica de coeziune și fondurile structurale sunt elemente cheie pentru a încuraja creșterea în regiunile noastre. De aceea e nevoie de finanțare adecvată și sprijin creșterea bugetului pentru fondurile structurale cercetarea și dezvoltarea, universitățile și instituțiile noastre academice. De asemenea, finanțarea acestora este foarte importantă. Inovarea este foarte importantă pentru a crea locuri de muncă. Infrastructura, investițiile în infrastructură sunt de asemenea esențiale, mai ales în domeniul de transporturilor, resurselor de energie și uh, extinderea benzii largi avem anumite responsabilități și trebuie să finanțăm aceste responsabilități și cer comisiei să țină cont de acest aspect. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Von. Are cuvântul doamna Jensen. Dacă doriți să luați cuvântul, aveți un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Plățile vor fi problematice. Foarte multe state nu doresc să își onoreze angajamentele. Trebuie să găsim o soluție, însă acest lucru va depinde de capacitățile diferitelor state membre de a utiliza fondurile structurale. Eu insist asupra bugetului 2012. Trebuie să avem grijă ca sectorul energetic să fie prioritar. Trebuie să prevedem suficiente fonduri pentru a avea un plan durabil pentru energiile regenerabile. Trebuie neapărat să se lanseze acest proiect. Este vorba de planul SET. De asemenea, și ITER este un proiect problematic. Comisia face presiuni, dar domnule Lewandowski, mai bine ați face presiune asupra Consiliului, pentru că acolo este problema. Noi suntem pentru acest proiect, domnule Lewandowski. Știți că nu suntem pentru uh, realocarea altor credite pentru cercetare. Asta e problema. Trecem acum la Catch the Eye. Un minut, domnul Kelly. Uh, în general, banii cheltuiți la nivel, european, la nivel european ar trebui să aibă o valoare adăugată și să fie în favoarea cetățenilor. Din păcate, valoarea adăugată, demonstrarea acesteia sunt două lucruri diferite. Și cred că acest lucru trebuie să-l analizăm cu atenție. Să facem bugetul în așa fel încât să le arătăm cetățenilor și statelor membre că există o valoare adăugată a bugetului european. În al doilea rând, strategia Europa 2020 este crucială pentru viitorul Uniunii Europene. În 2020 vom fi judecați nu în funcție de dimensiunea bugetului, ci în funcție de rezultatele strategiei Europa 2020. Dacă nu vom avea rezultate, dacă vom avea aceste rezultate, Europa va, afla, va fi în 2020 un spațiu cu un spațiu mult mai competitiv, cu mult mai multe locuri de muncă de înaltă calitate și cred că acesta este obiectivul nostru. Și, în ultimul rând, avem nevoie de resurse proprii și cu cât mai repede le vom avea, cu atât mai bine vom putea să uh, dezbatem uh, bugetele pentru anii următori. Mulțumesc, domnul Kelly. Are acum cuvântul doamna Andreason. Señor presidente. Me gustaría empezar felicitando a la ponente. Doamna Viera, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Bazane pentru acest raport privind bugetul. Bugetul este instrumentul principal care stă la baza tuturor politici europene, politica agricolă comună, politica de coeziune, politica de cercetare, politica externă. Toate acestea nu ar avea niciun sens fără buget. Iată. De ce astăzi, când trecem printr-o perioadă de criză, avem nevoie cu atât mai mult, domnule comisar, de un buget care să poată să răspundă nevoilor. De aceea vă cerem să concentrați resursele pe programele esențiale de ocupare, de formare a tinerilor sau programul pus sub semnul întrebării de Curtea de Justiție, programul de ajutor pentru cei mai săraci cerem Consiliului să încerce în sfârșit să gândească din perspectivă politică, nu doar strict contabilă, să vadă mm, pe, și anume cum să se reducă cât mai mult plățile, pentru că altfel curtea ne va trage la răspundere. După cum știți, avem angajamente, obligații juridice, obligatorii, după cum știți, domnule Lewandowski. Are cuvântul acum domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Date fiind limitele ă, bugetului comunitar, nu credem că domnii din Uniunea Europeană vor dori să facă schimbări suficiente, însă e nevoie aici de alegeri fundamentale. Trecem printr-o criză foarte gravă. Majoritatea statelor din Uniunea Europeană trec prin această criză și deci nu mai putem stabili uh, condiții imposibile de cofinanțare pentru utilizarea fondurilor structurale. Știți că uh, statele cele mai greu lovite au rata de absorpție cea mai mică, însă trebuie să ne asigurăm că măsurile de austeritate și impozitele sporite nu uh, vor crea daune de nereparat. Trebuie să aibă loc investiții. Avem nevoie de o reducere de cel mult 10% uh, sau stați de fapt să vă explic altfel, statele care au cele mai mari nevoi trebuie să primească cele mai multe fonduri comunitare. Trebuie să ne asigurăm că banii nu se întorc nefiind cheltuiți la cei care nu au nevoie de ei, pentru că altfel nu facem decât să sporim uh, povara europeană, pentru că suntem blocați într-o politică bugetară inutilă. Urmă... Are cuvântul următorul vorbitor. Ah, Domnule președinte, știm cu toții că Europa trebuie să strângă cureaua, nu doar datorită programelor de austeritate uh, naționale. Dacă am avea o creștere bugetară la nivel european, ar fi o palmă dată cetățeanului european. Uh, pentru că euro este într-o situație foarte dificilă și trebuie să fie salvat și acest, acest lucru cere bani tot de la bugetele naționale. Și dacă uh, transmitem înapoi uh, statelor membre uh, excedentele bugetare, nu ajutăm foarte mult cetățenii, pentru că de fapt, acest lucru ar răutăți situația bugetară a statelor membre. S-ar putea ca cheltuielile pentru multe programe multianuale să crească foarte mult și să nu putem să facem reducere acum pentru că, dacă nu europeană, ar putea să fie acuzată în justiție pentru neîndeplinirea obligațiilor uh, juridice. Dar cred că avem totuși potențiale de economisire să ne gândim la reducerea în cazul agențiilor și cred că este foarte importantă combaterea fraudei și uh, recuperarea fondurilor care au fost alocate în mod necuvenit, pentru că aceasta ar oferi uh, un mare ajutor la buget. Mulțumesc, domnule Mălțăr. Are acum cuvântul un minut, doamna Herzog. Köszönöm, elnök úr, így módom nyílik a két konkrét javaslatom megfogalmazására. Mulțumesc, domnule președinte. Acum am timp să fac două propuneri specifice. Grupul socialist sprijină uh, finanțarea programului ITER, dar nu este de acord cu transferul de la 100 de, mili- de milioane de la al șaptelea program cadru pentru cercetare. Dorim uh, ca programul pentru rețelele de transport transeuropene și programul pentru energie să beneficieze de o flexibilitate de 5%. Trebuie să folosim această flexibilitate. Aceasta este o condiție pentru ca Uniunea Europeană să poată să facă mai multe pentru creșterea economică. Mulțumesc, doamnă Herzog, care cu cuvântul domnul comisar Lewandowski. Yes? <coughs> Short, short remark. Da, foarte, foarte pe scurt, anticipând trilogul. Vreau să răspund doar la două întrebări concrete. Domnul Capula Santos și doamna Grălie au susținut um, programul de asistență pentru persoane defavorizate. Știți ce s-a întâmplat? O hotărâre a Curții de Justiție ne-a limitat capacitatea uh, de a crea depozite, ceea ce a dus la o reducere a sumei de la 500 de milioane de euro la 113 milioane de euro. Trebuie de aceea să găsim o soluție. Probabil va fi un nou temei juridic. Și cea de-a doua remarcă succintă pentru domnul Butikofer, care spune că nu avem su suficientă nu acordăm suficientă importanță cheltuielilor pentru energie în următorul buget. Asta este pentru că s-au uh, produs întârzieri în investiții în legătură cu Nabucco și cu un alt proiect din Azerbaijan. Azerbaijan a câștigat Eurovizionul, s-a, de bucurie s-a relaxat și au apărut întârzieri enorme. De aceea avem întârzieri pentru următoarea perioadă de programare, din păcate, în domeniul interconexiunilor energetice. Toți cei care doresc reduceri trebuie să asculte mesajul că obligația noastră juridică este să plătim în 2012 pentru a susține programele pentru Grecia și alte state care au probleme. Acestea au nevoie de austeritate, dar și de investiții și noi avem obligații juridice de a investi prin fonduri structurale în acele state în anul următor. Mulțumesc, domnule comisar, acum cuvântul doamna Balzani. Mulțumesc. În urma acestei discuții foarte interesante, care urmează celor din uh, comisii, cred că se poate degaja un acord în, din acest Parlament în legătură cu strategiile de fond, mai ales sub prioritate numărul 1 și anume ideea că bugetul astăzi este instrumentul cel mai important pentru a crea echilibru între consolidarea uh, fondurilor publice și relansarea creșterii economice. Se riscă dacă nu, ca consolidarea bugetară să deprime economia europeană în mod irreversibil. De aceea bugetul este un instrument primordial. Parlamentul European nu cere un buget ambițios în mod generic, dar cere un instrument care să poată să promoveze prioritățile noastre foarte clare din cadrul strategiei 2020, mai ales investiții pentru crearea de locuri de muncă. Am vorbit aici despre cercetare, dezvoltare, coeziune socială, energie. Toate sunt priorități pentru care astăzi bugetul este măsura importantă a seriozității intențiilor noastre. Adică aici e vorba de credibilitatea noastră instituțională. Acest buget este un element astăzi foarte important printre numeroase lucruri, pentru că mm, am amintit faptul că devine motor pentru concretizarea mm, angajamentelor noastre. Deci, este un element important și pentru a restitui o stabilitate Uniunii Europene și monedei noastre unice. De aceea sper că deja cu ocazia acestui trialog, acest climat de responsabilitate să ne permită să negociem în mod seren, um, responsabil și constructiv pentru uh, viitorul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Balzani. Încheiem aici dezbaterea. Votul va avea astăzi la ora 12. Trecem la punctul următor. E vorba de dezbaterea comună privind politica de coeziune. Are mai întâi cuvântul 4 minute domnul Pipar. 4 minute.